Okay, ladies and gentlemen, I think we are going to make a start. Doamnelor și domnilor, haideți să începem. Este ora 14.33 și deși sunt parlamentar din partea Regatului Unit, am totuși o ascendență germană care mă obligă să cer punctualitate, așa încât înainte toate aș dori să-i urez bun venit domnului Ierji Pomienovski, sper că am pronunțat bine, pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, adică un schimb de opinii. Jerzy, who is Executive Director of the European Endowment for Democracy. Care este uh, adjunctul pentru Fundația Europeană pentru Democrație și este foarte um, ocazie foarte plăcută. Mă bucur că vă avem alături cu această Fundație Europeană a Democrației pentru că știm că pe întreaga planetă trăim vremuri foarte dificile pentru democrație în general. Este o inițiativă comună a UE, a instituțiilor și a statelor membre, înființată în 2013, uh, iar înființarea acestui demers european uh, a avut inițiativa în 2011 și de atunci s-au înregistrat evoluții semnificative și tot felul de dificultăți pe plan internațional în acest domeniu și foarte clar organizația dumneavoastră susține o gamă largă de actori, inclusiv organizații din societatea civilă, mișcări pro-democrația, activiști civici și o serie de platforme de jurnalism independente care aspiră uh, către un sistem pluralist democratic. Iar de aici ar face parte și o serie de organizații nou înființate, platforme neoficiale, grupuri sau persoane fizice. Și una dintre trăsăturile acestei fundații este tocmai flexibilitatea ei. Uh, în de pildă, să îi susținem pe cei care nu pot fi susținuți de alți donatori. As well as providing quick findings to places where the EU would have difficulties. Practic, este vorba de toate domeniile în care UE, din punct de vedere procedural, ar putea să asigure finanțarea, dată fiind uh, codul de procedură. Este foarte important pentru această subcomisie noastră ca de la începutul mandatului, din capul locului, să avem o relație de lucru foarte clară cu EDD, cu acest Fond European pentru Democrație și cu alte organisme care sunt active atât la nivel internațional și în deoseb regional. Iar membrii subcomisiei DROA neighborhoods as well. și este vorba despre partenerii noștri din Orientul Mijlociu, din Balcanii Occidentali, Turcia și, bineînțeles, ne interesează reacțiile la situația de conflict. Și ne dăm seama că aveți activități și în alte țări, cum sunt Bahreinul, Ciadul, Iranul, Irakul, Israelul, Cuveitul, Mali, Mauritania, Niger, Oman, Qatar, Arabia Saudită, Sudan și Emiratele Arabe Unite, precum și Kazakhstan, Kyrgyzstan, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan și Uzbekistan. Best we can work together. Poate că ne puteți exprima cum putem lucra împreună să creăm sinergii pentru a dezvolta o abordare sinergică în materie de democrație și drepturilor. Domnule uh, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare, pentru că mi-ați dat cuvântul. Vă mulțumesc și pentru că ați alocat timp uh, din activitatea subcomisiei pentru a primi informații în legătură cu modul în care acest fond poate să vă ajute. Sper sincer că este doar prima noastră astfel de întâlnire, nu și ultima, și, uh, așa cum vă voi spune și mai târziu, ne face o deosebită plăcere să constatăm că putem da o mână de ajutor europarlamentarilor, oferindu-le informații amănunțite sau analize sau pur și simplu susținând organizațiile populare care sunt desemnate de către europarlamentari, ori de câte ori acest lucru corespunde mandatul nostru. Deci, din punctul nostru de vedere, uh, îmi doresc să ajung mai des în fața dumneavoastră sau măcar să avem ocazia să ne întâlnim. Bineînțeles că suntem specializați în diferite regiuni, din diferite țări, acolo unde puteți primi informații mult mai amănunțite, așa încât astăzi vă voi prezenta o imagine generală, îndeoseb ținând cont de faptul că vorbim despre o nou, un nou mandat și un parlament nou și unii dintre dumneavoastră nu cunoașteți elementele de bază ale creării acestui fond. De asemenea, am avut și ocazia să mă întâlnesc, să o cunosc pe Maria Arena, care este președintele acestei subcomisii și Știu că astăzi doamna Arena este prinsă cu alte activități, însă în același timp acest fond își continuă dialogul cu o parte importantă a sistemului, sisteme comunitare mă refer, și deosebi aș vrea să mă refer la reprezentantul special pentru drepturile omului, domnul Edmund Gilmore. Am avut ocazia să-l cunosc și pe dumnealui și lucrăm împreună. Și este important să zic faptul că acest fond nu este doar un organism uh, militantist, ci oferim sprijin direct pentru mai multe categorii de beneficiari și asta este principala îndatorire. Deci uneori, da, într-adevăr, suntem luați direct în, nu suntem luați direct în vizor, pardon, în sensul că uh, nu reiese nici de pe site-ul nostru, nici declarații ce se întâmplă, dar mă refer la tot ce ține de declarații și tot ce ține de presiunea politică și influența politică și tot ce ține de uh, comisii. Ne bizuim pe cei care au uh, o forță și se pot exprima din punct de vedere politic să articuleze aceste chestiuni importante. În orice caz, uh, Mă gândesc că vă interesează amănuntele activității noastre. Dacă da, vă putem oferi aceste informații, în în bilateral, ori de câte ori vorbim despre proiecte delicate. De la bun început, așa cum s-a spus, Parlamentul European s-a declarat a fi un susținător puternic al Fondului European pentru Democrație și dintre instituțiile care au cerut să se înființeze acest fond în 2012-2013, atunci a devenit operativă urmă decizioată de către Consiliul European în 2011, dar atunci Parlamentul European lua în calcul posibilitatea de a înființa un astfel de um, institut, astfel, un astfel de mecanism, încă din 2006, adică o contribuție foarte interesantă și foarte important, de altfel, um, până în acest moment. 9 eurodeputați, pot să vă spun că sunt, uh, prin temeiul statutului acestui fond, fac parte din Consiliul de Administrație al fondului, deci ori de câte ori hotărăsc ei între ei să formeze o delegație de 9 europarlamentari după ce este ales Parlamentul, aceștia nouă devin membri ai Fondului European pentru uh, Democrație, EDD, care este format din reprezentanții statelor membre contributoare și care sunt reprezentanți în acest fond. Avem reprezentanți reprezentanții altor instituții europene, gen Serviciul de Acțiune Externă și Comisia Europeană, precum și avem o delegație specială cu reprezentanții ai societății civile europene care vin cu experiența lor Așadar, această compoziție și structura reprezentării politice, precum și reprezentarea diplomatică și instituțiile prezentate, fac din acest Consiliu sau dau acestui Consiliu o ocazie extraordinară de a fi cât se poate de, de a avea abordare cât se poate de diversă și în același timp orientări generale uh, pentru secretariat și activitățile noastre. Consiliul se reunește de două ori pe an, deci nu e cine știe ce pentru membrii Parlamentului European și totuși cred că e important acest lucru și e interesant pentru că pe durata acestor reuniuni care se țin în iunie și decembrie se discută multe detalii importante. Nu mai vorbim de o influență foarte directă în legătură cu măsurile acestui fond european. Practic, uh, s-a spus deja da? și uh, trebuie să spun și eu că am început mai întâi cu virginitatea sudică și orientală, am continuat cu un fond al cărui mandat a crescut și am început programele noastre și în Rusia, și în Turcia, și în Asia Centrală, în țările vecine vecinilor, cum ar veni, deci țările care sunt cumva adiacente vecinătății sudice și orientale și în Balcanii Occidentali. Deci nu e un mandat uh, la scară planetară, dar este totuși un demers suficient de complex pentru a-l analiza din perspectiva măsurilor care trebuie luate. În același timp, acest Fond European pentru Democrație, EDD, nu este un mecanism care să-și propună să țină locul oricărui alt mecanism deja existent, așa încât am avut o solicitare foarte clară de a da dovadă de complementaritate pentru a nu repeta eforturile și pentru a vedea, a arăta care sunt inițiativele. După cum reiese și din nume, este o organizație care sprijină democrația, mai ales în această comisie. Nu e cazul să venim și să explicăm noi cât de multe suprapuneri sunt. Este clar acest lucru, însă Există domenii foarte clare unde organizațiile acestea în materie de drepturile omului sunt foarte uh, prezente și uh, chiar și în momentul în care își sprijină pe acești activiști. Totuși, dacă este să parcurgem toate exemplele, vom vedea cât de des se susțină aceste două medii unde practic există un mediu ostil, de pildă în închisori, unde oamenii sunt lipsiți de libertate, sau în țările care se află în tranziție democratică, așa cum se întâmplă în anumite țări, în continuare considerate a fi democrații, de pildă în Orientul Mijlociu, acolo unde homosexualitatea este încă incriminată sau mai există o serie de alte limitări aduse drepturilor civile ale cetățenilor, acolo unde avem, de fapt, procese democratice absolut firești. Deci, vorbim despre o indicație foarte clară pentru a oferi sprijin pentru actorii pro-democrație și asta foarte des se suprapune peste drepturile omului foarte clasice. The flexibility of endowment funding uh, was an initial um, I would say, a very strong argument uh, to have this. Este un argument foarte puternic acesta, acest gen de mecanism, vreau să spun. În primul rând, aceste programe de sprijin al democrației care sunt oferite de către Comisia Europeană fac obiectul unor proceduri importante, dar și uh, laborioase și încălcite, proceduri legislative Practic, există această ambiție de a crea niște mecanisme complementare în sensul vitezei de uh, reacție și intervenție. Ca să vă dau așa o idee a rapidității, proiectul care a fost aplicat cel mai rapid a fost aplicat în 48 de ore de la obținerea cererii. Acum nu ne facem noi reclamă, nu ne batem cu care de în piept, dar uh, viteza medie de mobilizare a ajutorului este de maxim 2-3 săptămâni. Deci, considerăm că este o abordare rapidă și trebuie și să respectăm anumite reguli și anumită procedură pentru a um, putea răspunde nevoilor care ne sunt adresate. O altă problemă este faptul că nu există această cerere de ofertă. Practic, noi reacționăm pe măsură ce apar urgențe, uh, mai ales în momente de criză. Nu există o procedură de selecție, practic. Mulți dintre dumneavoastră ați auzit că nu știu ce revoluție a avut loc în Tunisia, în Ucraina, ce știu eu ce, un, pe unde am mai fost și că oamenii erau în situație disperată și aveau nevoie de ajutor și următoarea procedură de selecție, următorul caiet de sarcini este peste șase luni, dar când lucrurile se întâmplă efectiv și când miza este foarte mare, Nevoia este imediată și noi acolo încercăm să intervenim. Sigur că nu putem face tot, dar măcar încercăm și noi să ajutăm cum putem. Pot să vă spun că valoarea totală a acestui sprijin mobilizat s-a ridicat la 16 milioane de euro în medie, deși este în creștere această valoare. Deci în ultimii ani a fost mai puțin de 10 milioane pe an. Acum iată că se înregistrează o creștere sau chiar o creștere semnificativă dacă ne gândim la subvențiile anuale și mă refer aici numai la sumele care au mers direct, să spunem, la beneficiarii de la fața locului. Ca să vă spun foarte clar, de pildă noi nu susținem organizații de tip pro- democrația aflate în Europa, care susțin democrația, ci ne orientăm sprijinul către cei de la fața locului care se află în țările unde se confruntă uh, cu acele probleme unde trăiesc și intervin. Este esențial acest lucru pentru ajutorul oferit. Sunt puține excepții, ca întotdeauna, dar sunt. Uh, în orice caz, la modul general, vorbim despre chestiuni foarte importante și prioritare. De asemenea, uh, acționăm în limbile locale, practic primim cereri în lim- formulate în limba vorbită în țara de unde vin cetățenii. Noi ne asumăm această sarcină, de a asigura traducerile în limbile uh, noastre de lucru, engleză, franceză și în sfârșit mm, uh, we are uh, paying a lot of attention uh, to the context. So each și suntem foarte atenți la ce se întâmplă în uh, context. Always depends on the specific context. In a... Practic încercăm să ținem cont de context. Practic um, aceste proiecte care susțin democrația sunt uh, mai discrete în țări, țări cum este Azerbaijanul, de pildă, sau cum e Egiptul sau Rusia, multe dintre proiectele noastre au o mare legătură cu ocrotirea drepturilor omului, pentru că vorbim de țări unde oamenii sunt întemnițați, uh, și unde drepturile elementare uh, ale omului nu sunt ocrotite cum se cuvine. În mediile mai democratice, sprijinul nostru are o conotație mai degrabă politică, vizează um, libertatea presei, activismul politic, activismul civic, uh, se ocupă de chestiuni pertinente la nivel de societate. Deci există o gamă foarte largă de intervenții, ceea ce sigur că e derutant unor, pentru că atunci când citești rapoartele noastre sau te uiți peste exemple de proiect, se trage concluzia că nu există un model și este adevărat că organizațiile care sunt foarte specializate și care sunt foarte organizate pe un anumit tip de intervenție sunt mai ușor de prezentat și de de celălalt care este câștigul pe care îl aduce intervenția noastră. Noi trebuie să ne adaptăm la fiecare context, deci trebuie să o luăm țară cu țară și să explicăm de fiecare dată Consiliul de Administrație ce am făcut și de ce într-un context sau altul. Deci nu e vorba de așa o formulă tip panaceu pe care să o aplicăm la toate intervențiile noastre. V-aș da câteva exemple de proiecte în funcție de țările care prezintă interes într-un moment dat pentru comisie. Pot să vă spun, de pildă, că în Liban ne ocupăm de problematici ce țin de drepturile civile pe care le-am mai evocat. Furnizăm de asemenea sprijin și refugiaților sirieni, în special celor care nu se bucură de niciun soi de drept, lucru care le limitează posibilitățile de a se auto-organiza și auto-susține. În Liban, în speță, am observat că ONG-urile internaționale se confruntă cu probleme foarte importante pe plan operațional, pentru că nu li se acordă un statut juridic pe baza căruia să poată funcționa. În acest sens, încercăm la anumite puncte de intrare concrete să furnizăm sprijin acesta nu neapărat în baza uh, legislației uh, aplicabile în țara în care se aplică respectivele un, o valoare adăugată aparte a, a fondului. Dacă guvernul însă este mulțumit de uh, programul nostru și noi suntem mulțumiți și viceversa. Dacă însă guvernul nu e mulțumit, înseamnă că suntem necesari. Uh, de unde și uh, importanța noastră, însă ambasadele nu pot să funcționeze în același fel. Ambasadele pentru țările care au relații bilaterale trebuie să se supună uh, normelor în vigoare la nivel local pentru a putea opera. Noi avem anumită flexibilitate și asta pentru că pe plan juridic suntem un ONG cu sediul în Belgia și tocmai de aceea nu suntem supuși uh, legislației uh, internaționale. În Bosnia și Herțegovina, de pildă, ne pregătim să sprijinim o inițiativă care promovează dialogul cu tineretul prin artă și teatru novator. Se observă uneori o abordare extrem de diversă în Azerbaijan, în Bielorusia, în Rusia, în Turcia, E vorba despre un sprijin acordat unor organizații de bază în materie de drepturi ale omului, care există de o vreme încoace, dar care se confruntă cu probleme imense în ceea ce privește accesarea finanțării internaționale. În Egipt, o asistență substanțială internațională s-a oprit pur și simplu din pricina unui comportament foarte agresiv de care a dat dovadă guvernul față de orice fel de sprijin internațional, nu doar pe plan umanitar, ci orice fel de sprijin internațional. Fundația Ana Lind, care de pildă coordonează proiecte culturale, anul trecut, din câte am priceput de la cei care lucrează la fața locului, e bine, guvernul uh, egiptean a asistat orice cooperare cu această fundație. Niciun fel de proiect nu mai a fost aprobat care, care a implicat guvernul uh, egiptean. Sprijinul nostru flexibil uh, oferă uh, și, și sprijin care nu este atât de vizibil, care trece cum, uh, sub radar, cum se spune, și uh, e uneori uh, singura soluție de care cei de acolo dispun pentru a-și putea continua activitățile. În uh, materie de provocări, după cum uh, vă spuneam, nu suntem uh, o organizație militantistă sau care să se specializeze în dreptul omului. Este foarte important pentru noi să putem să monitorizăm tendințele și să facem parte din comunitatea de practici și uh, suntem adepții faptului că sistemul actual de protejare a dreptului omului nu furnizează suficient de multe instrumente pentru a proteja în mod eficient uh, populația. Mă refer la cei ce de pe teren, mă, refer la diversele instrumente disponibile, doar au probleme în cadrul în care se plasează ulterior pentru a putea să beneficieze de un sprijin prelungit. În al doilea rând, politica, uh, presiunea politică nu pare a fi suficient de bine coordonată cu alte tipuri de sprijin disponibile. Și asta ni se spune destul de adesea, cum de cutare sau cutare lider este uh, încalcă legislația internațională și pe aceea la televizor dă mâna cu lideri europeni și așa mai departe. Uh, este totuși o lipsă de coerență la nivel de program, lucru care e remarcat de către cei care ne împărtășesc valorile și care consideră că nu sunt suficient de bine protejați și că sunt uh, oarecum uh, expuși prin misiunile pe care le, le fac. Remarcăm și o scădere a înțelegerii și a uh, sprijinului public uh, pentru nevoia de a proteja drepturile omului, dezbaterile care pornesc de la generalul Sisi spune că uh, drepturile omului, așa cum sunt ele pricepute în Occident, nu se aplică în Egipt. Asemenea, fire narrative sunt reluate de către diversi jurnaliști și, să spunem așa, experți care apar uh, la televizor în Europa și care sunt duse mai departe, dezvoltate în continuare. era acest tip de fir narrativ generează uneori îndoială, poate există totuși o anumită justificare în spatele acestui gen de raționament și ar fi totuși nevoie să restabilim și în Uniunea Europeană următorul principiu, drepturile omului nu sunt negociabile, ele sunt universale și că orice soi de relativizare este potrivnică uh, fundamentelor pe care s-a clădit lumea de astăzi. Ce putem să facem în privința acestor provocări substanțiale? Nu suntem o organizație militantistă, vă spuneam asta, și niciun think tank. Nu furnizăm recomandări de ordin politic, nu creăm note informative, rapoarte, însă în același timp avem acces la cei care lucrează pe teren, cei care vorbesc despre realitățile în care trăiesc. Și aceste mesaje agregate prezintă o foarte mare valoare pentru dumneavoastră, pentru politicienii europeni și adesea noi uh, vi le prezentăm aici la Bruxelles pentru a le face auzite, pentru a le oferi uh, publicitatea de care au nevoie aceste cauze. Deci, uh, dacă puteți să aplicați urechea la acestea, noi, cei din cadrul EDD, ne bucurăm să vi le putem uh, pune în vedere și să vă furnizăm ocazia de a, de a le asculta. În același timp, dacă vă deplasați la fața locului în țările în care operăm, vă putem de asemenea pune la dispoziție informații uh, țintite despre diverse situații, despre diverse personalități, despre care veți putea să auziți când vă deplasați în acele țări, care poate să afle inclusiv în penitenciare. Asta inclusiv în acele grupuri tehnice în care se deplasează de experți uh, tehnici de la Bruxelles în respectivele state. Dacă există anumite activități la nivel de comisie, de asemenea în care aveți nevoie de anumiți vorbitori pe anumite tematici, putem de asemenea să sprijinim asemenea deplasări uh, Mulțumim foarte mult, domnule Pomianovski, pentru această prezentare necunoscător um, din partea organizației uh, EDD. Uh, dimineața am auzit uh, poziția a doi apărători ai drepturilor omului și este o valoare adăugată foarte importantă. Dacă ne puteți ajuta să beneficiem de vizita unor asemenea activiști în Parlamentul European, ne ne face foarte multă plăcere. Îmi pare rău să vă întrerup, dar uh, vă voi ruga să respectăm programul și vă voi ruga inclusiv pe cei care veți lua cuvântul pentru întrebări să o faceți. Izabel, din partea PP, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Vreau să vă mulțumesc întâi pentru discursul dumneavoastră, care a fost deosebit de interesant. Când v-am ascultat, mi-am spus că dacă nu s-ar fi creat până acum, ar fi trebuit ca de acum înainte să ne gândim să inventăm ceea ce faceți. Uh, mi-a făcut plăcere să ascult că îi sprijiniți pe cei pe care nu sunt sprijiniți. Am să te la limba franceză. Trebuie cumva să încercăm să umplem golurile care există. Un lucru care cred eu este foarte important. Este o chestiune aproape non-politică, dar este un lucru foarte eficient din uh, perspectivă umanitară, din punctul de vedere al drepturilor omului. Este vorba până la urmă de o mulțumire care vreau, pe care vreau să vă adresez și vreau să vă întreb dacă există, din punctul dumneavoastră de vedere, o cale prin o, de, deci o cale prin care să putem consolida relațiile cu Parlamentul European. Cum concepeți dumneavoastră situația și unde ar trebui să fie pus accentul? Mulțumesc! Încă două întrebări. Rafael era următorul. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Luna Europeană a Democrației este o idee foarte bună, este un instrument excelent. Știu că uh, a fost creat într-un context specific, pe plan istoric, direcționat către țările din parteneriatul estic, întâi și întâi, și care lipsea, cred eu, uh, în peisajul uh, soft power al diplomației de influență europene. Aș avea trei întrebări foarte directe. Întâi și întâi, cum anume vă putem uh, sprijini pentru a vă uh, spori bugetul, deoarece cheltuit 60 de milioane de euro, foarte bine, foarte eficient, uh, dar dacă s-ar putea avea acces la mai mult, dacă s-ar putea organiza mai multe acțiuni, ar fi și mai bine. În al doilea rând, cum anume am putea să vă consolidăm sfera de acțiuni, de operațiuni? pentru o țară ca, de pildă, Sudanul, unde tocmai a avut loc o revoluție. Dumneavoastră beneficiați de o rețea de tineret acolo, care își creează propriile mișcări. Îi puteți oare sprijini și cum vă putem noi ajuta să îi ajutați? În al treilea rând, un subiect corelat discuției pe care vom avea în curând despre Algeria, care sunt acțiunile pe care le organizați la fața locului și ce fel de forțe sprijiniți la fața locului în urma acestei mișcări populare de anvergură. Și mă refer inclusiv la influența uh, ramurii militare la fața locului. Mulțumim foarte mult, Gina are cuvântul. Mulțumesc și mulțumim pentru prezentare voi fi uh, um, titulara nominalizării verzilor uh, în Consiliu și mă bucur să colaborez cu dumneavoastră. Sunt uh, europarlamentar proaspăt ales, vreau să aflu mai multe despre ceea ce faceți dumneavoastră, nu știu dacă veți vrea să-mi răspundeți acum sau mai târziu, însă în ceea ce privește colaborarea cu vecinii vecinilor, acum asta înseamnă că ne vom vom spori practic activitatea organizației cu însă un personal nu foarte numeros care trebuie să fie flexibil. Cum vă va afecta acest lucru eficiența? Și pricep uh, de asemenea că anumite state nu contribuie la uh, EDD, de pildă Franța, anumite uh, state membre nu și aduc contribuția, altele uh, au spus foarte limpede că vor să facă anumite alocări concrete la nivel de volum de muncă în anumite sectoare specifice, mă, întrebam, mă întrebam cum anume vă afectează acest lucru eficiența la nivel de organizație și ce se poate face în acest sens. Iar un interes uh, al meu personal se referă la Palestina, fiindcă tocmai mă întorc într o misiune de descoperire a uh, realității uh, de-a lungul uh, ferii la fața locului. Am înțeles că s-au sprijinit anumite organizații ale societății civile care au o poziție tot mai fragilă actualmente. Mă întrebam și având în vedere legile care urmează, s-ar putea ca situația să se înrăutățească. Mă întrebam, deci, care este Uh, punctul nostru de vedere cu privire la această regiune, uh, în ce măsură trebuie să ne preocupe situația și ce părere aveți despre uh, situația Palestinei. Mulțumesc! Am să vă rog să răspundeți cât mai concis pentru a putea ulterior să dăm cuvântul și reprezentanților Serviciului de, Acțiune Externă. 5 minute, mulțumesc! Toate întrebările au fost uh, excelente, fiindcă Toată lumea a început cu complimente, încurajări și vă mulțumesc uh, pe această cale foarte mult pentru aceste comentarii amabile. Pentru a mă referi la ceea ce spunea Izabel întâi și întâi, prima, primul răspuns ar fi următorul. Uh, ocazional, situația este și politică. Trebuie să pricepem acest lucru și din perspectiva acțiunii noastre, mai ales um, pentru că apărarea drepturilor este o chestiune politică. Am încercat să explic acest lucru, fiindcă este un lucru care ne preocupă pe toți. Nu putem actualmente să afirmăm că protejarea drepturilor omului este doar atât, nimic mai mult și deloc politică. E normal, într-adevăr. De aceea, relația noastră cu Parlamentul European este un lucru extrem de important, fiindcă, până la urmă, este forța politică a Europei, Parlamentul European. Și confirmarea acestei uh, poziții, faptul că drepturile omului sunt importante, trebuie afirmată ca atare și nu relativizată. Este un lucru extrem de important. Am uh, citit foarte multe comentarii, de pildă în cadrul discuțiilor transatlantice cu cei de la Washington, comunologii noștri, care spun că lucrurile lor continuă ca organizație, ca organizații și că organizațiile de omului sunt consolidate de către declarațiile pe care le emite Casa Albă și nivelul cel mai înalt. Înțeleg ceea ce îmi spuneți, și anume că nu există o coerență suficientă între acțiunea de pe teren și respectiv între uh, afirmațiile uh, politice. Sper că în Europa vom putea rămâne mai bine coordonați acest plan. Este o și metodă de bună cooperare și astfel asistența noastră este sprijinită de uh, declarațiile făcute în Parlamentul European și de către clasa politică europeană în general. În ceea ce privește strângerea de fonduri, evident că puteți să ajutați. Fiecare stat pe care noastră îl reprezentați uh, aici în acest for este un uh, potențial contribuitor. Guvernele nu adoptă asemenea decizii în urma unei analize proprii, unor trebuie să fie împinsă de la spate, să constate că există o cerere importantă uh, și din partea oficialelor aleși. Cu Franța povestea este diferită. La început, uh, Franța nu dorea să stabilească, să se creeze acest fond, însă a devenit, s-a pronunțat neutră. Uh, acum situația s-a schimbat. În ultimii ani am demarat un dialog consolidat cu uh, Ministerul de Externe, cu cei de la Paris, însă o decizie concretă în acest sens încă nu a fost adoptată, prin urmare încă suntem în așteptarea ei. Aș spune că statele membre din zona mediteraneană sunt mai puțin active în ceea ce privește furnizarea de sprijin uh, financiar, cu excepția Spaniei, care contribuie. Aici, deci, ar fi lucruri de făcut și membrii Parlamentului European pot să ajute, mai ales când există, există anumite pacte Uh, bilaterale cu respectivele țări. Referitor la Sudan și la Algeria, Acestea sunt uh, teritorii foarte sensibile. Dacă cu adevărat vă interesează, vom putea să vă punem la dispoziție informații detaliate la nivel bilateral. Cu, cu toții ne cunoaștem, deci cred că acest lucru va fi cu putință. Există însă programe la fața locului, mai puține în Sudan, mai multe în Algeria. În ambele țări există aceeași probleme legate de sensibilitate. În ambele țări există un grad mare de sensibilitate în privința uh, sprijinului internațional. Este foarte ușor să fii stigmatizat prin simplul fapt că există anumit, uh, un anumit sprijin primit din exterior. De aceea suntem extrem de sensibili în furnizarea de detalii în această privință, fiind necesar să-i protejăm pe cei de la fața locului. Însă, în ambele locuri există anumite portițe deschise și energie care poate să fie mobilizată. Suntem uh, uh, dornici să purtăm uh, dialogul cuvenit, iar pentru Algeria avem programe în curs, iar în privința Sudanului tratativele sunt uh, în curs. Referitor la alocări, am uh, evocat situația celor care nu contribuie. Acum, alocările constituie o problemă, fiindcă asta implică că noi la secretariat să transformăm fondul într-un fond, într-un mix, într-un fond fragmentat dacă există un asemenea tip de alocare, fiecare donator va solicita o raportare specifică. Vă dați seama care este povara administrativă pentru organizație din acest punct de vedere, însă întrucât suntem coordonați de statele membre și de un consiliu care e alcătuit din reprezentanții statelor membre, e greu să ne împotrivim. Prin urmare, dacă sunteți membri ai Consiliului, sunteți ascultați, aveți o voce și veți putea să vă menționați prioritățile la nivel de Consiliu, dar nu neapărat printr-o alocare concretă a fondurilor respective, ci printr-o enunțare a priorităților pe care le aveți. Asta putem să uh, solicităm și e un lucru binevenit din partea uh, statelor membre. O altă provocare, nu doar din lipsa voinței politice sau din lipsa unei înțelegeri, dar uneori din cauza faptului că regulamentele bugetare financiare a unui donator concret nu le permit pur și simplu să furnizeze un sprijin general, întrucât uh, provine din diferite anvelope financiare și din diferite uh, segmente bugetare ale statului respectiv. Deci înțelegem și încercăm să ne supunem să facem ceea ce ne stă în putință. Dacă se face o um, alocare foarte mare, devenim un iceberg care tot uh, crește, care se topește și așa mai departe, vom putea să jonglăm cu mai multe anvelope, mai multe echipe care se pot ocupa de asta, deci este fezabil. Legat de Israel și Palestina. Da, avem proiecte atât în Israel cât și în Palestina, ca să nu mai vorbim și de faptul că anumite dintre proiectele noastre din Israel, de pildă, stârnesc atenția uh, guvernelor anterioare, uh, nu neapărat într-un mod prietenos, fără pași extrem de agresivi, însă am considerat că anumite comentarii, inclusiv uh, făcute de politicieni europeni pe Ne-am, ne-am spus că poate se merge prea departe, că uh, se analizează puțin cam prea de aproape deficitul democratic israelian. În orice caz, E vorba și de a încerca să ne consolidăm credibilitatea față de partenerii și prietenii palestinieni. Acum deficitul e una, dar trebuie să discutăm despre toate acestea și dacă există Uh, și anumiți uh, membrii care vor să se referă la acest deficit democratic, el poate fi tratat. Cred că avem uh, timp să punem încă câteva întrebări, încă un întrebări dacă doriți, dacă nu, îi voi da cuvântul domnului, îi voi da cuvântul doamnei Rupel, policy officer în cadrul serviciului de extern, în acțiune externă, Democracy and Electoral Observation. For uh, your outline. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă și domnule Pomianovski. Noi am fost un partener de valoare pentru că am oferit uh, susținere rapidă către actori cheie și organizații care susțin uh, drepturile omului în situații provocatoare. De multe ori uh, DDE oferă susținere pentru alți donatori și aceasta completează practic oferta statelor membre și a UE. Unul din domeniile cheie se centrează pe mass media independentă și liberă. Joacă un rol esențial pentru uh, susținerea democrației, pentru a trage la răspundere pe toată lumea și pentru a menține politicile, inclusiv aici în uh, UE. Noi uh, am făcut uh, eforturi deosebite pentru a susține mass media, de exemplu în limba rusă. Președinta intervine și roagă vorbitorul să vorbească un pic mai rar pentru interpreți. Am susținut, după cum spuneam, operatorii în regiunea Mina pentru a susține pluralitatea presei acolo. Influența unui discurs uh, narrativ uh, moderat uh, în lumea arabă este în interesul nostru. Pentru a avea o mass media independentă e nevoie de susținere pe termen lung și de trebuie să devină, nu poate să fie un partener pe termen lung, în special pentru mass media, de aceea trebuie să se găsească soluții și alternative, inițiative care au fost susținute cu succes de multe ori de EED. O idee, de exemplu, a fost uh, aceea ca BERD să ofere susținere financiară uh, operatorilor din țările partener. Aceștia au lucrat cu EED și cu Parlamentul European pentru a vedea cum uh, se poate oferi această susținere în continuare. Dorim să menținem cooperarea cu EED și la viitorul Consiliu al Guvernanței și suntem conștienți de faptul că conferința președinților uh, va lua în curând o decizie în ceea ce privește persoanele numite în acest board, board care va susține activitățile pentru susținerea democrației și a drepturilor omului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Rupel. Mulțumesc încă o dată domnului Pomianovski pentru că ni s-a alăturat astăzi nouă. A fost o dezbatere foarte interesantă și cred că abordarea dumneavoastră, foarte țintită, este una rezonabilă. Am luat notă și de diversele modalități în care ne puteți ajuta pe noi și sper să găsiți uh, persoane care să vă susțină pe dumneavoastră și organizația dumneavoastră. Mulțumesc! you.